Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, bună după amiaza tuturor colegelor și colegilor. Uh, dați-mi voie să vă spun că pentru draftul de opinie am primit uh, în jur de 90 de amendamente. Doresc să le mulțumesc colegilor pentru interesul pe care l-au acordat acestui subiect atât de important pentru uh, Uh, femeile din Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor uh, la locul de muncă, pentru o mai mare reprezentare a lor pe piața muncii, dar și pentru echilibrarea vieții de familie cu cea uh, profesională, pentru îngrijirea copiilor, pentru viitorul nostru. Doresc să vă spun că în acest Uh, moment cu uh, grupurile politice. Cred că ajungem la un uh, am ajuns la un consens în ceea ce privește perioada concediului de maternitate, în ceea ce privește plata aferentă concediului de maternitate, uh, Uh, dar și în ceea ce privește uh, celelalte condiții care se referă în exclusivitate la uh, securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și la modalitățile de uh, protejare a tuturor lucrătoarelor care sunt însărcinate sau care au născut uh, de curând. În ceea ce privește um, perioada concediului uh, de maternitate, Propunerea grupului nostru a fost de uh, extindere a acestei perioade la uh, 20 de uh, săptămâni față de 18 săptămâni uh, perioada care este propusă pentru concediul de maternitate de către uh, Comisie. Uh, în ceea ce privește plata concediului de maternitate, uh, Uh, pot să vă spun că am propus o plată integrală, full payment, pentru perioada concediului de maternitate, astfel încât uh, uh, gender pay gap-ul să poată să fie eliminat și, de asemenea, să nu fie pedepsite femeile pentru că dau naștere. Uh, Uh, sigur că uh, punctul nostru de vedere legat de uh, concediul de, matern- de paternitate, de paternity leave, a fost introdus prin amendarea considerentului 13 din propunerile Comisiei, în sensul că și tații au dreptul uh, de a beneficia de un concediu de uh, paternitate. În ceea ce privește perioada de uh, obligatorie a concediului de uh, maternitate, noi am propus o perioadă de uh, șase săptămâni după nașterea uh, copilului. Sigur că celelalte grupuri politice au venit cu uh, Um, <clears throat> uh, solicitarea de a se acorda o perioadă obligatorie și înainte de nașterea copilului de patru săptămâni or uh, two weeks before childbirth. Um, eu am să uh, doresc în acest moment uh, să vă spun că din compromisurile care și uh, lista de vot care a fost transmisă în jurul orei două din nou către toți colegii noștri, au fost adoptate, am căzut de acord asupra compromisurilor, mai aștept răspuns asupra unui singur compromis care se referă la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 Uh, eu consider că perioada de 18 săptămâni pentru concediul de maternitate și uh, full payment-ul aferent acestei perioade a concediului de maternitate sunt pași făcuți înainte pentru tot ceea ce înseamnă uh, îmbunătățirea condițiilor de viață, reîntoarcerea și rep creșterea reprezentării femeilor pe piața muncii, bineînțeles în concordanță cu uh, îngrijirea copiilor de care este atâta nevoie și cred că uh, noi, Parlamentul European, avem o responsabilitate față de cetățeni, iar adoptând aceste uh, puncte de vedere, aceste uh,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 Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă, atât pentru uh, mesajele pe care le-ați transmis uh, acum și doresc să mulțumesc foarte mult uh, colegilor mei și colegelor mele, indiferent de grupul politic din care, de care aparțin. Uh, pentru cooperarea pe care uh, am avut-o și sper că o vom avea în viitor asupra importantelor probleme pe care le ridică evoluția relațiilor socioeconomice în interiorul Uniunii Europene și al căror impact direct asupra noastră îl resimțim în viața de zi cu zi, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați, fie că sunt copiii noștri. În ceea ce privește ă, transmiterea compromisurilor către ă, toate grupurile politice, eu doresc să ă, îmi cer scuze dacă nu au ajuns la toate grupurile politice. Este posibil uh, Uh, datorită sau din cauza unor uh, uh, probleme tehnice să nu fi ajuns, însă imediat după ce terminăm discuția în comitet vor fi transmise către toate grupurile politice. De asemenea, în această după-amiază vom clarifica toate compromisurile în ceea ce ne privește. Consider că important, din punct de vedere al competențelor în această uh, comisie, în Comisia de Employment, este important să uh, punem accentul atât pe condițiile privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, pe protecția lucrătoarelor, indiferent că sunt însărcinate sau au dat naștere la copii și mă refer aici la perioada concediului de maternitate, la plata integrală care este esențială, aș dori să-i rog pe colegii mei să reflecteze dacă cele două sau patru săptămâni care sunt cerute a fi obligatorii înainte de naștere nu pot suferi o altă abordare din partea lor. Eu consider că femeile trebuie să aleagă singure când intră în perioada obligatorie de concediu de maternitate și doresc să mai reflecteze asupra acestui subiect privind the compulsory period before the confinement și de asemenea doresc să spun că din punctul meu de vedere și al grupului nostru politic, așa cum a spus și doamna uh, președintă, așa cum a spus și uh, colega mea uh, Edith, este important să răspundem provocărilor uh, la cărora trebuie să le facem față și mă refer aici la cele legate de demografia Uniunii Europene, trebuie să privim problema maternității ca o problemă a societății și de aceea eu consider că trebuie să menținem în actuala opinie, chiar dacă discutăm de comisia, în Comisia de Employment, de asigurarea uh, unui echilibru între viața profesională și uh, viața de uh, familie, uh, punând accent și pe concediul de paternitate, paternity leave. Um, încă o dată doresc să vă mulțumesc. Uh, sper ca mâine în Comisia de Employment, care lucrează în cooperare asociată cu uh, Comisia FAM, să obținem uh, uh, un, o opinie uh, care să răspundă nevoilor și provocărilor societății europene. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Nous allons donc procéder au vote sur euh, ce rapport euh, demain, euh, étant entendu que euh, la commission euh, femmes euh,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 I don't think we're there yet, and I hope the Commission will rethink it completely and give everyone, including the Parliament, a great deal more time to come up with something really concrete. Merci beaucoup, Madame Schroeter, puis Monsieur Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Ähm, ich fand das auch eine sehr wichtige Präsentation und ähm, weil ja